Dragi colegi, dragi invitați, un număr foarte scăzut de deputați s-au reunit deocamdată, dar cred că totuși trebuie să începem. Începem cu adoptarea ordinii de zi, însă trebuie să prezintă o modificare. Din păcate, domnul Ivan nu poate fi prezent în această după-amiază pentru a prezenta raportul dânsului cu privire la noile tehnologii și resursele educaționale deschise. Va fi însă prezent mâine dimineață. De aceea vă propun să tratăm punctul 4 de pe ordinea de zi mâine dimineață după voturi. Cu această modificare putem adopta ordinea de zi? Bun adoptarea procesului verbal de pe 27 noiembrie 2013. Le regăsiți în uh, documentele dumneavoastră de ședință. Vă propun, dacă nu se vor ridica obiecții în cursul acestei reuniuni, să fie considerat uh, aprobat. În ceea ce privește regimul de interpretare, avem un regim extins, însă nu avem limba cehă și nici uh, limbile baltice. Bun. Acum trecem la punctul 4, așa cum vă anunțasem deja. Se amână pe mâine. Și acum trecem la punctul 5 de pe ordinea noastră de zi, audiere publică cu privire la noile tehnologii și resursele educaționale deschise. Astăzi avem o audiere publică pe această temă, asta și legat de raportul din proprie inițiativă la care lucrează comisia noastră acum. Lumea digitală afectează orice aspect din viața noastră, inclusiv educația. Lumea digitală poate dărâma barierele în calea educației și poate promova căi inovatoare de învățare. În ultimii ani am asistat la o creștere în masă a resurselor disponibile pe internet, fie ca resurse educaționale deschise, fie resurse cu plată. Însă Europa nu utilizează încă la maxim aceste tehnologii și nici uh, nu îmbunătățește sistemele sale de învățare și tehnologiile aferente. Raportul Uh, Comisiei de Cultură va arăta cum anume se poate proceda mai bine și, prin urmare, și uh, titlul acestei, acestui raport, uh, la fel ca și comunicarea Comisiei publicată în septembrie anul trecut, deschiderea educației, metode inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate de noile tehnologii și resursele educaționale deschise. Se identifică provocări în trei domenii. Uh, provocările pentru instituțiile de învățământ, utilizarea resurselor educaționale și disponibilitatea infrastructurilor uh, TIC și a echipamentelor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Permiteți-mi să trec acum la experții prezenți. În primul rând, domnul Claudio Dondi, membru a grupului consultativ pentru comisie cu privire la deschiderea educației Apoi, uh, domnul Wilhelm van Falkenburg. Ne bucurăm să vă avem uh, în rândul nostru, coordonator uh, în cadrul TU Delft Open Education Team. Și apoi, în al treilea rând, domnul Harald Melchior, director în cadrul Publisher M2More din Berlin vă propun să ascultăm mai întâi prezentarea experților. Fiecare dintre dumneavoastră va avea timp 10-15 minute, dar vă rog nu mai mult pentru că voi interveni. După aceea noi vom avea posibilitatea să discutăm contribuțiile experților timp de 40 de minute, după care dânsii vor putea să răspundă la întrebările formulate, iar în final voi da cuvântul comisiei. Deci, iată că pentru început am să dau cuvântul domnului Dondi. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua, domnilor și domnilor. Sunt foarte onorat să fiu prezent astăzi aici pentru a vă prezenta părerea mea cu privire la tematica acestei audieri publice. Ca titlul a prezentării mele am folosit uh, o parafrază a unui uh, punct din proiectul de raport a Parlamentului European unde se spune că se solicită instituțiilor de a crea un uh, mediu instituțional unde să fie bine primită această inovație. Și de aceea titlul meu este Sunt instituțiile uh, Uh, de învățământ din Europa pregătite să salute inovarea din domeniul TIC. Toți cei care și-au devotat ani de activitate profesională în acest domeniu se bucură să asiste la, această, la acest nou val uh, în ceea ce privește implicarea instituțiilor în inovare și TIC în special recenta comunicare din partea Comisiei reprezintă un pas important înainte pentru susținerea TIC în cadrul învățământului și a educației deschise. Este un document important nu pentru că este primul uh, în acest domeniu, ci pentru că are o valoare strategică și se referă la obiectivele mai ample ale educației, precum calitate, pentru că TIC și RED au potențialul de a spori calitatea, nu de a menține educația la același nivel doar. Apoi și aspectul relevanței, pentru că sigur că tehnologiile sunt necesare în societățile noastre și pot contribui la viața noastră, la activitatea profesională și, de ce nu, în mod similar și la educație. Eficiența apoi Eficiența nu se realizează, dar tehnologia permite o nouă organizare a învățământului și, nu în ultimul rând, echitate și incluziune. Noi întotdeauna am pledat pentru o deschidere a învățământului și pentru uh, universitățile deschise diferă de alte documente care insistau pur și simplu asupra potențialului TIC pentru a permite accesul sau a accelera dobândirea de uh, competențe digitale și analizează educația pe ansamblu. Cred că este un element important de care trebuie să ținem cont. Însă acest document, precum și proiectul de raport al Parlamentului European, vor fi oare suficiente pentru a atrage și a menține, și subliniez, a menține, pentru că asta este probabil punctul slab, atenția decidenților la nivel instituțional vis-a-vis -vis de potențialul sistemic al TIC de a produce, a acompania uh, modificarea, schimbările în sistemele de învățământ. Pentru că vă spuneam că un impact se uh, resimte deja în proiecte mai mici. Dacă ambiția politică exprimată în acest document este însoțită și de instru instrumente politice corespunzătoare, capabile să stimuleze și să producă schimbările care sunt posibile prin utilizarea RED. Nu e vorba doar de o afirmație politică, o declarație politică, fără să fie însoțită și de instrumente de politică adecvate, oare? Și am să mă refer la acest lucru pe final. În uh, prezentarea mea spun că există câteva îndoieli legitime, pentru că în trecut atenția politicii asupra utilizării TIC și a educației digitale a, s-a făcut în cicluri foarte scurte. După 2-3 ani de euforie, au uh, apărut alte probleme majore care afectează educația și învățatul pe parcursul vieții și alte instrumente de formare. Viziunea sistemică asupra modului în care TIC poate soluționa problema renunțării la școală, a participării adulților ceilalți indicatori importanți folosiți pentru a măsura succesul sistemului nostru de învățământ nu se regăsesc. Se prea poate că persoanele care lucrează în sector nu sunt în măsură să explice lucrurile suficient de bine sau poate se explică și prin faptul că nu am fost în măsură să aducem suficiente dovezi în sprijinul rezultatelor pozitive. Cred însă că motivul pentru care nu se pot aduce probe la scară mai largă e faptul că am abordat uh, câte o chestiune în mod separat și nu problemele în ansamblu. Investițiile s-au făcut rapid, apoi formarea formatorilor, uh, toate acestea nu s-au făcut uh, simultan. Prin urmare, nu a fost posibil să se ajungă la ceea ce numesc temperatura corespunzătoare pentru a stimula procesul de schimbare. Pentru că în multe astfel de procese este nevoie de temperatura corespunzătoare, procese chimice, procese fizice, dar și în uh, procese de transformare ale societății uh, e nevoie de temperatura corespunzătoare. Și aceasta este atunci când uh, a trecut perioada de fierbere și înainte să se răcească lucrurile. Deci, iată, important este să obții temperatura corespunzătoare, dar și convergența tuturor actorilor instituționali și a decidenților din fiecare școală fiecare centru de formare și așa mai departe. Cred că lucrurile trebuie explicate și la nivel uh, organizațional, pentru că la nivelul instituțional au fost uh, prezentate constrângerile care au dus la progresele modeste în folosirea uh, inovatoare a TIC. Există multe țări uh, pași în această direcție, dar cât din aceste tehnologii sunt folosite pentru a valorifica întregul potențial al TIC. Și acest lucru nu este ușor de evaluat. Lipsa de infrastructură a fost folosită în astfel de explicații, lipsa de competențe a cadrelor didactice, constrângeri monetare, lipsa susținerii locale. Frecvent, cadrele didactice spun că am încercat să facem ceva, dar părinții spuneau că își doresc ca copiilor să se concentreze asupra programei de învățământ. Important mai este și ca rețelele de actori implicați cadrele didactice, angajatorii, părinții să fie de asemenea implicați în acest proces de creare a temperaturii corespunzătoare. În opinia mea, combinația a trei factori e necesară pentru ca să ajungem la rezultatele deziderate prin acest nou val de politici. Avem nevoie de politici capacitatoare. În momentul de față se fac doar declarații. Avem uh, documente politice ample, ambițioase, bine redactate, care inspiră. Însă avem nevoie de politici care să permită schimbarea mai multor lucruri, începând de la modul în care sunt redactate programele de învățământ, formarea profesorilor, uh, un cadru de asigurare a calității, de asemenea. Este un element cheie și raportul Parlamentului pe bună dreptate sublinia acest lucru, la fel și comunicarea Comisiei, că folosim un sistem de asigurare a calității care consideră TIC ca un fel de nișă și nu ca un curent uh, general în educație. În majoritatea cazurilor se mai adaugă câteva criterii de calitate la acest uh, cadru și model de asigurare a calității. Nu se revizuiește întru totul acest uh, cadru în lumina noilor uh, evoluții. Și atunci, cum putem cere instituțiilor de învățământ să fie pregătite pentru această transformare dacă există în continuare aceste obstacole? Apoi, evaluarea învățării este o constrângere principală. Până când persoanele vor fi evaluate doar uh, prin intermediul un, unui domeniu foarte redus de cunoștințe prin examene la final, nu se pot poate ajunge la o reevaluare a acestui cadru. Deci, iată primul uh, factor, politica care să capaciteze inovație. Apoi, leadershipul de la nivelul școlilor trebuie să funcționeze. Există rețele în acest sens la nivel european care investește și masiv în transformarea școlilor. La nivel universitar, Există oarecare sensibilitate vis-a-vis -vis de această problemă, dar uh, TIC încă nu se înscrie în cadrul procesului de la Bolonia, doar uh, uh, undeva la margine și acest lucru sigur generează dificultăți. Și a treia condiție se referă la sprijinul pentru rețeaua de colaborare a cadrelor didactice pentru că există cadre didactice care folosesc această tehnologie, dar dacă vrem ca acest lucru să se generalizeze, trebuie să susținem aceste mișcări ale uh, cadrelor didactice pentru a crea o utilizare în masă. Iată și cuvântul cheie a ultimelor dezbateri. Deci, prin urmare, trebuie ca de la firul ierbii să pornească uh, aceste lucruri, pentru că acolo pot fi mobilizați oamenii. Și în final, posibilitatea de a susține anumite inițiative europene la scară largă prin intermediul programelor și fondurilor existente ar trebui avută în vedere. Pentru că pentru a ajunge la temperatura de proces necesară e nevoie de proiecte Uh, de anvergură care să se deruleze pe termen mai lung. Probabil că ar putea fi incluse undeva în programul Erasmus. Uh, orizont 2020 este deja diferit, dar cred că este important să facem acest efort de convergență vizibil. Proiectele pilot, sigur, uh, au un rol legitim, mici programe pentru anumite instituții, dar trebuie să găsim o modalitate uh, de a include inițiative sistemice, mai strategice, care să devină la fel de vizibile ca și înfrățirea dintre școli și să devină un punct de referință pe termen mediu și lung. Important este ca acest sprijin pe care îl exprimă comunitatea vis-a-vis -vis de TIC și educație deschisă, să ne reamintim că rolul cadrelor didact practice a educatorilor uh, se schimbă, dar rămâne fundamental în continuare. Și trebuie menținute și oportunitățile uh, de personalizare a conținuturilor. Această mișcare în masă totuși ar trebui temperată cu posibilitatea de personalizare. Ultima trimite pe care aș dori să o fac se referă la utilizarea TIC în domeniul internaționalizării învățământului superior. În momentul de față, aceste reduri generează entuziasm și frică în același timp și uh, nu se preocupă cu modul în care se distribuie cunoștințele prin universități. Se face acest lucru în Statele Unite. Cred că am putea fi mai buni decât a, pur și simplu a reproduce aceste modele existente. S-a câștigat experiență prin procesul de la Bolonia și și instituțiile de învățământ colaborează într-o manieră sistemică. Așadar, de ce să nu pariem pe această valoare europeană, experiență europeană pentru a propune o mobilitate virtuală pentru ca aceste programe interculturale dezvoltate în Europa să fie exportate și în restul lumii, ca un model alternativ la modelul distributiv a învățământului superior. Cred că este o oportunitate pe care nu ar trebui să o pierdem în momentul de față și de aceea doresc să atrag atenția onoratului public asupra oportunităților pe care le poate genera. De aceea, ceea ce propunem este o abordare critică, dar și responsabilă. Trebuie să fim conștienți de faptul că TIC și RED nu vor duce la o scădere substanțială a costurilor educației pentru guverne, dar pot reduce costul educației pentru cetățeni. Și astfel, elementul care vizează accesul este unul important care poate fi un fel de standard pentru această mișcare, dar asta nu înseamnă că calitatea va fi uh, scăzută și nici relevanța. Trebuie să garantăm că această folosire a tehnologiei, pe lângă oferirea accesului, menține uh, calitatea, dar și relevanța actului educațional. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Dondi. Am să dau acum cuvântul domnului Van Falkenburg. Vă rog. Microphone is on? Yes. All right. Microfonul funcționează foarte bine. Titlul prezentării mele este poate puțin mai provocator. Edu viitorul educației se găsește online, poate că nu așa stau lucrurile 100%, dar am zis așa, de dragul formulei să las așa. Eu mă ocup de educație deschisă și la, online la universitatea mea, dar fac parte și într-un proiect european de profil. Dacă ne gândim la viitor, numărul studenților la universități uh, va crește de patru ori până în 2030, ajungând la câteva sute de milioane. Probabil, 400 de milioane, asta va duce și la niște probleme, pentru că studenții așteaptă lucruri diverse de la universitate, de la profesori, de la predare și într-o epocă în care ne folosim foarte mult de Google, Facebook și alte rețele, se pune și întrebarea de ce să mai învățăm, de ce să mai predăm și și universitatea mea cred că este emblematic uh, din acest, uh, din uh, acest punct de vedere. Dacă mă uit pe planșa următoare, învățatul și predatul cu la tablă este o imagine care probabil se va demoda în curând. Iar în ce privește aceste Massive Online Open Courses, pot să vă spun că eu uh, sunt foarte mulțumit că, în sfârșit, oamenii se interesează de acest subiect. Avem multe definiții, mai multe definiții pentru aceste MOOC și fiecare literă din acest acronim poate fi interpretată în fel și chip. Cred că orice, nu orice curs care este online, poate fi numit un curs MOOC, ci un anumit tip de curs. Știm bine că în acest moment reflectorul este îndreptat asupra acestor cursuri și există mai mult de o mie de astfel de cursuri disponibile online, pe internet. Multe dintre ele, cele mai multe, vin din Statele Unite, unde platformele sunt uh, disponibile pentru așa ceva. În rest, Europa nu este foarte bine reprezentată. În Regatul Unit, Future Learning, în Franța, France, Université Numérique. Deci e vorba de jucători mult mai mărunți față de platformele americane. E interesant de văzut că uh, la început s-au lansat numai cursuri de inginerie, iar acum subiectele s-au diversificat mult mai mult și deci fac obiectul acestor uh, cursuri. Însă aceste cursuri nu sunt totul. Ele atrag foarte mulți oameni, ceea ce este pozitiv și mulți membri ai Consiliului de Administrație Universitară vorbesc despre asta, ceea ce este foarte bine. Dar trebuie să ne gândim și să mergem dincolo de acest uh, acronim. Mai există și educația online pe internet, care există de vreo 10 ani încoace și care a început să devină mai matură. În 2003, 11% reprezenta această educație în Statele Unite și numărul acestor studenți înrolați la cursurile online a crescut foarte mult. Nu am cifrele cele mai recente, dar probabil că aceste cifre sunt în creștere. Nu le cunosc aceste statistici nici pentru Europa, probabil că Comisia le știe, dar uh, sunt sigur că nu suntem fruntași. Nici aici ar trebui poate să ne concentrăm. Aceste cursuri nu sunt o simplă modă, ci uh, e ceva de durată. Educația online, în general, este un fenomen din ce în ce mai prezent. Deci avem educația online, pe internet, dar avem și alte cursuri deschise, open courses, și alt eh, gen de programe tradiționale care se transformă în programe universitare online și există o interacțiune între aceste sfere, iar tehnologiile de asemenea se suprapun. Universitatea mea, de pildă, noi ne ocupăm de studii de inginerie, Iar misiunea noastră este să educăm și să îmbunătățim calitatea învățământului în campus și peste tot pe internet. Ne ocupăm de acest subiect uh, al cursurilor deschise de mai mulți ani încoace, inclusiv cercetăm acest subiect. E subiect de cercetare pentru noi. Portofoliul nostru de cercetare se concentrează uh, totuși uh, în campus, Universitatea Clasică, cu mai multe mastere, dar și cu cursuri de licență, care unul dintre ele amestecă elementele clasice, tradiționale și cele online. Din 2007 avem astfel de cursuri, mai mult de 25 sunt astăzi online și mii de uh, seminarii, de asemenea, sunt disponibile pe internet. Există o interacțiune așadar între uh, studenți uh, și profesori sau, după caz, numai prezența materialelor. Am început cu cursurile deschise Massive Open Online Courses și acordăm și o serie întreagă de certificate, dar nu obțineți credite dacă urmați aceste cursuri. Anul trecut am început și cu educație la distanță. Online avem un curs de master, unul de drept și, practic, puteți, puteți urma 11 cursuri anul trecut pe internet. 30 studenți au urmat aceste cursuri. E vorba și de studenți care, deși erau în campus, preferau să urmeze cursul pe internet. Se pare foarte interesant, pentru că nu înseamnă neapărat că ai un program online pentru niște studenți care sunt departe fizic, ci și sunt studenți care sunt totuși prezenți în campus, dar care își doresc această metodă. Aceste cursuri, față de celelalte, spre de celelalte, sunt complet acreditate, deci obțineți și credite pe deasupra. Am comparat acest demers al nostru cu uh, istoria transporturilor cu prima șaretă sau trăsură cu evoluția motoarelor, iar bineînțeles că Fordul T4 a fost cel care a creat o revoluție pentru că a permis producția de masă, au apărut deci noi modele, noi rețele, dar și un nou stil de viață pe măsură ce oamenii s-au îndepărtat uh, sau se, locul de muncă s-a îndepărtat de uh, locul uh, de rezidență. Așa, am comparat asta cu ce s-a întâmplat cu campusurile noastre. La început am început cu ora de clasă clasică. În amfiteatru, ea nu a fost, uh, nu era prezentă pe internet în niciun fel. Apoi, dacă este să continuăm cu această uh, comparație, uh, suntem la începutul acestei revoluții fordiene, ca să zic așa. Se conturează deja noi rețele, de exemplu Coursera. Universitățile lucrează împreună, împărtășesc cursurile pe care le au, folosesc resursele lor respective. Asta va continua, apar și noi modele. Iar uh, fiecare universitate va adopta aceste noi metode în funcție de nevoile sale, de subiectele sale preferate. Noi și noi evoluții așadar, și bineînțeles că și atitudinile se vor schimba, stilul de viață, mai multă interactivitate, ceva mult mai interesant, perspectiva celor care învață și va fi mai ușor să înveți decât dacă te-ai duce la universitate propriu-zis, pentru că um, va fi mai simplu pur și simplu să frecventezi aceste cursuri online. Noi ne dorim în continuare să explorăm aceste căi, să le deschidem, să le diversificăm, să diversificăm portofoliul nostru de cursuri și să încercăm să oferim cât mai multe de astfel cursuri MOOC sau alte cursuri deschise și la distanță și să ne concentrăm mai mult pe studenți internaționali, nu numai, era, nu numai neapărat din țara noastră, din Europa, ci și din alte țări. Avem un program legat de managementul apei. Avem studenți din Indonezia, din Africa, care sunt foarte interesați, noi înșine fiind experți în acest domeniu. Și avem Uh, o școală numită Delft Extension School pe care dorim să o lansăm, care de fapt uh, copiază omonima sa de la Harvard și care s-a dovedit un succes. Lucrurile se schimbă. Nu știm exact cum vor evolua aceste schimbări. Vă spuneam că dorim să aprofundăm cercetarea în acest domeniu, în acest domeniu al învățării online, cum să îmbunătățim cât mai mult, încercăm să facem tot ce este posibil în acest sens pentru a o îmbunătăți. În sfârșit, aș, l-aș cita pe Thomas Friedman, care spunea că atunci când uh, excepționalul devine așa de ușor accesibil, Uh, nu putem să mai vorbim despre ceva mediu sau mediocru și cred că asta se aplică tuturor universităților pentru că în momentul în care universitățile pun pe internet cele mai bune cursuri, de ce studenții să nu poată să vizeze excelența și să meargă și să încerce să obțină ce e mai bun de peste tot. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. And now I will... Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Melchior. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Mă bucur să fiu aici și mă bucur să vă vorbesc uh, uh, ceilalți experți mi-au lăsat mai mult timp, o să încerc să nu-l consum pe tot și de asemenea o să încerc să aduc o altă perspectivă în această discuție, voi continua în germană. Wir haben sehr wenig Zeit und wir sprechen. Avem foarte puțin timp și discutăm astăzi despre o inițiativă foarte cuprinzătoare. Din acest motiv trebuie să ne concentrăm asupra unui număr de elemente și există și astfel de elemente la care nu s-a făcut trimitere în primele două intervenții. Este vorba de școală, utilizarea acestor resurse în școală și apoi cum anume tratăm digitalizarea învățării și apoi este mai vorba și de uh, includerea dezvoltatorilor profesioniști în uh, acest sistem. Inițiativa cu privire la deschiderea uh, învățământului pune accentul pe aceste resurse deschise, dar trebuie să ținem cont și de alte aspecte. În principiu, trebuie spus că inițiativa este foarte salutară și sper să se bucure de o susținere largă în rândul dumneavoastră, pentru că, așa spunea și domnul Dondi, avem de, suntem rămași în urmă față de alte continente, față de alte țări, pentru că Europa, în ceea ce privește utilizarea instrumentelor uh, digitale, dar și a resurselor digitale în procesul de învățământ. Acest lucru a rezultat foarte clar din intervențiile mm, anterioare. E nevoie să acționăm în mod imperativ, nu neapărat pentru a fi primii, ci pentru a recupera decalajul față de celelalte continente și state. Acest lucru trebuie să fie foarte clar. Pot fi de acord cu multe puncte din uh, analiză. Uneori, însă, cauzele situației de astăzi nu sunt suficient aprofundate. Uh, drept urmare, o serie de măsuri mai pot fi îmbunătățite pentru a atinge acest deziderat al deschiderii procesului de învățământ. Imperativ este să se mobilizeze toți cei implicați, ca toți actorii să susțină aceste instituții de învățământ, să se conecteze, să există o conectare generalizată a școlilor a claselor la rețeaua de internet și toate acestea sunt premisele pentru abordare integrată și vreau să subliniez încă o dată ce a spus domnul Dondi, trebuie să depășim acest moment al proiectelor pilot în domeniul învățământului și să abordăm o perspectivă pe termen mai lung pentru care să avem o strategie integrată care să conțină toate componentele pe care le-am enumerat. Aș dori cu această ocazie să le recunosc expertiva tuturor experților din instituțiile europene, dar și din afară, care au participat la consultările care au dus la această comunicare. Sigur că accesul la aceste conținuturi digitale este important și de asemenea și siguranța juridică în utilizarea acestora, pentru că acestea toate se integrează într-o utilizare corespunzătoare a conținuturilor digitale în ziua de azi. Și instrumentele tehnologice, fie că e vorba de calculatoare, laptopuri, smartphone-uri și așa mai departe, nu sunt valoroase în lipsa unor conținuturi, pentru că, până la urmă, conținuturile fac aceste lucruri interesante. Deci, de aceea am avut o abordare critică vis-a-vis -vis de faptul că această comunicare a Comisiei se referă în mare măsură la resursele deschise, dar ține mai puțin cont de celelalte elemente și este valabil în special pentru uh, domeniul școlar și iată că astfel risipim uh, foarte mult potențial. Aceste resurse educaționale deschise nu constituie un um, panaceu vis-a-vis -vis de numărul insuficient, de punctele slabe pedagogice, dar Uh, a conținuturilor digitale răspândite pe piață. Avem uh, de a face cu o situație în care copiii noștri merg la școală și cadrele didactice sublinează că este necesar să existe și conținuturi uh, de învățare sistematizate ca bază pentru în învățământ de succes. Acestea, sigur că trebuie să se regăsească în programa de învățământ și au și o funcție de degrevare a cadrului didactic, ceea ce nu s-ar putea face prin astfel de culegeri de red. Situația este următoarea. Avem profesori cu normă întreagă care fac un efort um, major în pregătirea orelor, în susținerea orelor, uh, în corectarea lucrărilor și pur și simplu nu au prea mult timp la dispoziție pentru redactarea de materiale noi și în special nu la un nivel care să permită și altor uh, cadre didactice să le folosească. Există o grevare suplimentară astăzi prin uh, individualizarea procesului de învățământ și prin faptul că cadrele didactice sunt uh, nevoite să facă această trecere la digitalizare. Dar timpul uh, avut la dispoziție este restrâns și cadrele didactice până la urmă nu sunt profesioniști în crearea uh, de astfel de conținuturi online și de aceea deseori uh, sunt supra-solicitați cu redactarea unor astfel de resurse educaționale deschise. Și de aceea, iată, aceste resurse educaționale deschise uh, deseori uh, nu prea sunt de calitate foarte bună și vreau să fac aici o paranteză, în domeniul universitar sigur nu este cazul. Și de aceea nu pot fi folosite aceste resurse și de alte uh, cadre didactice. Și atunci trebuie pusă întrebarea, cine se ocupă de uh, mentenanța și actualizarea acestor red? și cine uh, pune la dispoziție finanțarea necesară în acest sens. În proiecte RED, uh, acestea, sigur, având caracterul de proiect, uh, se termină la un moment dat. Și noi avem experiența din trecut când după oprirea finanțării proiectul se oprește și multe din conținuturile create nu mai sunt folosite în continuare. În, cadru, în cazul RED avem o problemă nesoluționată uh, și anume cine plătește pentru toate aceste lucruri, cine se ocupă de ele. Și apoi mai există și complexul tematic al uh, procesării ulterioare a acestor conținuturi și chestiuni care țin de drepturile de autor dar și aspecte care țin la caracterul combinabil a noilor module. Cert este că doar cu resurse educaționale deschise nu se poate garanta o activitate pedagogică eficientă. Și nu se atinge nici masa critică necesară de conținuturi digitale de calitate uh, corespunzătoare. Recomandarea mea este să ne concentrăm mai mult asupra acestor resurse educaționale deschise din perspectiva cercetării și dezvoltării și să încercăm să creăm uh, bazele pentru un concept uh, strategic uh, RED în Europa, în special pentru școală. Deci este important să fie incluși și furnizorii de conținuturi digitale, uh, edituri, distribuitori de e-learning. Ar trebui incluse aceste elemente în inițiativă. De aceea, surprinde faptul dacă am cam o privire critică asupra acestei teme RED, că furnizorii publici, editurile și așa mai departe au participat la consultările organizate cu ocazia redactării acestei comunicări, dar în uh, versiunea finală a acesteia practic nu mai apar. De asemenea, e regretabil și faptul că interesele autorilor profesioniști, din care există vreo 10.000 în Europa, care până acum au redactat astfel de materiale pentru domeniul școlar, Așadar că nici interesele acestora nu au fost avute în vedere. Uneori ai impresia, citind această comunicare, că actualul concept poate este interesant uh, pentru uh, furnizorii de infrastructură și vânzătorii de aparatură, dar că are un efect negativ asupra uh, furnizorilor de conținut. Pentru mine, cred că vina aparține și editurilor, pentru că păstrează în continuare modelul lor de afaceri tradițional și le este foarte greu să dezvolte noi modele. Și până acum există, de fapt, foarte puține produse digitale, dar asta și datorită faptului că în domeniul școlar avem o situație necoordonată, uh, în ceea ce privește acest transfer de la materiale tipărite la digitale și faptul că cadrele didactice nu prea sunt entuziasmate de folosirea um, acestor materiale digitale, am auzit. De asemenea că există prea puține cursuri de formare în acest sens. Uh, știm de asemenea că școlile nu sunt suficient de bine dotate, nu sunt conectate la internet, sau cel puțin nu la un internet de, cu suficientă viteză și că, pe ansamblu, până la urmă, nu există mijloace suficiente pentru dotarea cu medii digitale, conținuturi digitale. Iată un obstacol central și de aceea nu surprinde că editurile nu vin să producă suficiente conținuturi, dată fiind această situație. Și revin la ceea ce spunea domnul Dondi, avem nevoie de o acțiune concertată, o inițiativă concertată care să țină cont în aceeași uh, măsură de toate aceste dimensiuni. Mai există și un alt aspect central în ceea ce privește aceste red care trebuie clarificat și anume modele de afaceri durabile și funcționale. Cum au fost până acum finanțate aceste resurse educaționale deschise? Cred că ar rămâne doar uh, susținerea din partea instituțiilor publice sau a unor fundații precum Wikipedia și anumite sponsorizări. Și mai există și proiecte care funcționează prin exploatarea anumitor autori. Însă, domnilor și domnilor, există și un model alternativ pe care aș dori să l schițez pe scurt. Important este să creăm premizele care vizează conectivitatea, aparatură pentru toți elevii, o infrastructură uh, TIC uh, generalizată și aici uh, e vorba și de servere și nu doar tableta din mâna um, elevului. Apoi mai trebuie să ținem cont și de faptul că vor trebui înlocuite anumite echipamente. Iată deci o chestiune tehnică, dar și financiară. Apoi există deficite în ceea ce privește modelele tehnice, mai ales în școli. Domnul von Falkenburg ne-a arătat cum funcționează lucrurile în Universitatea Dânsului. În școli um, lucrurile au rămas cu mult în urmă. Trebuie să existe un acces sistematic la uh, infrastructura digitală și va dura cel puțin 3 până la 5 ani până vom avea uh, anumite efecte vizibile. Și până la urmă, toți producătorii de conținut, edituri, dar și furnizori de conținuturi digitale și toți uh, ceilalți care promovează conținuturi interesante trebuie implicați. Există un model pe care aș dori să vi-l prezint. E vorba de o rețea de educație națională care poate fi folosită gratuit de toată lumea și a cărei funcțiune ar urma să fie aceea de a acoperi anumite deficiențe în ceea ce privește infrastructura, serverele, armonizare și așa mai departe. Finanțarea poate fi realizată prin acoperirea costurilor, dar fără profit, prin utilizarea landurilor statului, părinților, elevilor și așa mai departe, lista poate continua. Uh, portalurile acestor furnizori sunt în competiție și folosesc acest mediu tehnic care însă este armonizat și plățile se pot face prin intermediul diferitelor portaluri. Care sunt efectele? Pe de o parte, se evită distorsionarea competiției și, sigur, lucrurile se fac cu respectarea legii. Fiecare portal cu plată poate să includă și resurse educaționale deschise, astfel rezultând însă o verificare a conținutului și, până la urmă, editurile pot uh, veni cu această asigurare a calității prin poziționarea portarului. Se asigură astfel o înaltă calitate și se creează și o competiție între cei mai buni furnizori. Nu este doar o idee, în Germania deja s-a demarat construirea unei astfel de soluții, se fac primii pași, apoi mai există și o altă alternativă, o altă, un alt concept, pentru că aceste conținuturi pot fi mai ușor actualizate decât uh, mediile tipărite și e posibilă și o cooperare la nivel mondial, ceea ce e mult mai dificil în, uh, în domeniul tipăriturilor. Putem oferi module mai mici, dar uh, bazate pe un model antreprenorial. Și deci într-un model economic. Președinta intervine și roagă vorbitorul să ajungă la finalul intervenției. Pe final, aș dori să mai amintesc ceva. Uitați-vă și din perspectiva căutării semantice la această temă. În propunerea pentru programul de deschidere a educației am putut citi vis-a-vis -vis de modul în care sunt alcătuite portalurile că vor exista în scurt timp niște procese în domeniul căutării semantice, așa cum le utilizează și Google, astfel încât să poată găsi aceste conținuturi și pe care cel care le caută să le poată folosi în mod flexibil. Și pe final, doamnelor și domnilor, aș apela la dumneavoastră să um, faceți posibilă o acțiune comună a tuturor actorilor implicați în vederea digitalizării sistemelor noastre. Noi participăm uh, cu plăcere atât în domeniul uh, schimbărilor societale, dar și uh, la nivel antreprenorial, pentru că cred că pot vorbi acum în numele multor întreprinderi, edituri, dar și al altor profesioniști. Eu cred că trebuie implicați un număr cât mai mare de parteneri și în acest sens această inițiativă oferă cadrul adecvat. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Melcher. Acum colegii au posibilitatea să intervină. Eu aș dori să încep cu două întrebări. Prima întrebare pentru domnul Pfeifenberg, pentru că ați menționat ați menționat tendința ca din ce în ce mai multe universități sau universități speciale să-și Uh, pună online cele mai bune cursuri. Deci ce va însemna asta pentru peisajul universitar din Uniunea Europeană? Vă așteptați ca acele universități care nu vor face asta să dispară? Deci care e situația concurenței între acele universități care își pun cele mai bune cursuri pe internet și cele care nu? Aș vrea să înțeleg mai bine. Și apoi voi trece la germană. O întrebare foarte scurtă pentru domnul Mecher. Ați spus că trebuie clarificate probleme legate de dreptul de autor, că sunt probleme legate de dreptul de autor. Aș vrea să vă întreb dacă aveți propuneri pentru a rezolva aceste probleme. Mulțumesc. Yes, Mr. Falkenburg. Domnul Falkenburg. Thank you for that uh, question. I, think... Mulțumesc pentru întrebare. Cred că dacă mă uit la universitatea tradițională în Europa, sau cel puțin în Olanda, 70% dintre studenți uh, vin din regiunea în care se află universitatea și cred că uh, în acest fel multe universități vor putea exista în continuare, dar nu vor avea cei mai buni studenți pentru că aceștia vor alege să facă ceva online și vor alege universitățile cele mai bune. You, will get an, uh, I, I think a division between a regional și veți avea o diviziune între universitățile regionale și universitățile de top internaționale. Yeah, your second question was about, uh... A doua noastră întrebare era despre probleme de drepturi de autor și drepturile publisherilor și dacă sunt soluții pentru a rezolva problemele care apar în cadrul uh, uh, mass media digitale. Cred că întotdeauna ar trebui să ține seama de faptul că există aspecte economice și comerciale legate de aceste probleme de drepturi de autor. Nu mă aștept să, se poată schimba, să puteți schimba rapid situația legislativă în acest sens. Trebuie luat în considerare o remunerare potrivită, corectă, pentru cei care oferă conținut în diverse moduri, inclusiv într-un mod digital. Și dacă ați rezolva acest, această problemă, ați rezolva și problemele din legate de uh, zona de copyright, de drepturi de autor. Deci mai întâi rezolvați problema economică și gândiți-vă la o remunerație potrivită pentru autori, pentru scriitori, pentru cei care oferă soluțiile tehnice și cu siguranță după aceea veți fi capabili să rezolvați problemele legate de copyright. Însă, sigur, pentru moment avem o situație destul de strictă și avem nevoie de anumite inițiative ca să ajungem la o soluție mai potrivită pentru era digitală. S-a menționat în uh, documentul de lucru Opening Up Education și în program, în proiect și cred că ar trebui să continuăm să lucrăm pe această chestiune. În regulă, spune doamna Doris că îmi cer scuze, a trebuit să particip la altă comisie și ajung la sfârșit, am senzația, pentru că nu mai văd colegi care să pună întrebări. Ah, Marcus Curia. Marcus Curia. Da, mulțumesc, doamna președinte. Eu vreau să pun o întrebare foarte scurtă experților noștri. Toți au uh, subliniat întârzierea care există între Uniunea Europeană și Statele Unite mai ales, dar și alte țări din alte zone. Și aș vrea să înțeleg care ar fi, după părerea lor, primele lucruri care trebuie făcute pentru a umple această diferență, pentru a reduce această diferență, considerând că în Uniunea Europeană această chestiune este una subsidiară și există atâtea diferențe interne între țările europene, unde există nivele, niveluri diferite de uh, calitate a universităților și asta riscă să ne creeze un handicap în concurența cu Statele Unite și cu alte țări occidentale. Așadar, dacă ați putea menționa Uh, câteva aspecte principale pe care credeți că ar trebui să lucrăm. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Următoarea întrebare, doamna Cavaeva, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Am o întrebare care merge cam în aceeași direcție și din nou aș vrea să mă refer la sectorul școlilor. Când e vorba de universități, situația pe care o avem e următoarea. Avem profesori lectori și uh, au destul de libertate începește ceea ce conținutul uh, pe care îl predau. Însă când vorbim de școli, mediul este mult mai controlat, dacă pot să spun așa. Există un curriculum destul de strict, e foarte clar și nu poate fi de, eh, ignorat. Și în Europa avem, de fapt, 28 de sisteme de educație, de fapt 27 plus 16, pentru că Germania are landuri federale, fiecare cu propria politică de educațională, cu propriul conținut, propriul curriculum pe care și-l definește fiecare. Domnule Menchel, ați vorbit mai devreme despre edituri, care sunt editurile tradiționale, pedagogice, care tipăresc cărți și așa mai departe. Asta era abordarea tipică, acum ea se schimbă, evident, și suntem uh, într-o situație în care atunci când se ajunge la conținutul uh, școlar, avem nevoie de o anumită schemă de certificare a conținutului, certificarea curriculumului, ca să ne asigurăm că totul este comparabil. Deci nu sunt sigur și sigură și poate puteți să mi explicați ce putem face la nivel european Așadar, în ce măsură vă putem ajuta? Cum putem face progrese? Înțeleg ce spuneți. Uh, uh, durează foarte mult să uh, se publice și să se updateze manualele care nu respectă evoluțiile moderne. În legătură cu conținutul digital, sigur că acesta e mult mai flexibil decât uh, manualele pe care le-am folosit în mod tradițional, dar în același timp avem nevoie de o schemă de certificare. Uh, profesorii trebuie să știe ce conținut este uh, un conținut pe care te poți baza. Așadar, cum putem face, cum vă putem susține mai bine pentru a ajuta uh, școlile. Mulțumesc, domnul Sfer. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Și mulțumesc pentru toate prezentările. Mă bucur că discutăm acest subiect, nu e nimic nou. Vorbim de diverse posibilități de a oferi eh, cursuri deschise, resurse pentru a deschide sistemul educațional. Însă, eh, punând pe ordinea de zi această problemă și făcând-o prioritară, am făcut un mare pas înainte. În acest fel, nu vom mai rămâne în urmă față de restul lumii. Circumstanțele sunt mult mai bune pentru a asigura interoperabilitatea, conectivitatea implement, și implementarea acestor programe. Sistemul educațional tradițional își pierde monopolul în sector Asta cere schimbări radicale și noi paradigme didactice și pedagogice care trebuie dezvoltate. Nu există nicio figură centrală a profesorului în acest proces. Asta era școala, asta facea școala. Dar acum tinerii găsesc resurse peste tot, în afara școlilor. Uh, tehnologia ITNC internetul, toate tehnologiile moderne au schimbat acest sector. Și noile generații, generațiile Nintendo, ca să spunem așa, au început să îmbătrânească. Ei sunt uh, nativi digital, dar în același timp ei au unele probleme atunci când își formează propriilor personalități, pentru că primesc atât de, informații în atât de multe surse. Am vorbit despre așa numita patchwork identity, identitate pestriță a acestor generații. Și trebuie să spun că nu sunt într-o situație mai bună decât generațiile mai vechi, pentru că trebuie să uh, dezvolte o cantitate enormă de informație și să proceseze o cantitate enormă de informație pentru a-și uh, dezvolta personalitatea. Aș vrea să mă refer la o altă chestiune. Uh, cred că de educația online va deveni o, o parte foarte importantă a uh, studiilor universitare. Vorbim de generații, de universități de generația a treia, așa numitele 3GU universități care vor oferi uh, educație online vor fi mult mai competitive. Ele vor fi cele care vor uh, reprezenta viitorul educației. Dar uh, ne confruntăm încă cu o problemă legată de bani și de drepturi uh, juridice. Cum vor reuși statele membre să dezvolte bani pentru, să găsească bani pentru dezvoltarea acestor programe și cum vom rezolva problema copyright-ului și altor grupuri. Acestea sunt uh, chestiuni principale când vorbim de educația online. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Așadar, puneți-vă, vă rog, de acord cine răspunde. Eu aș dori să reacționez la întrebarea doamnei Camaeva, care a întrebat cum să acționăm în materie de certificare și pentru procedurile de certificare ale conținutului școlar pentru mediile numerice, online, pentru că, uh, digitale, pentru că acest subiect nu se pune doar în Germania, ci și în toată Europa și este un subiect de discuție între ministere de cel puțin 10 uh, ani și încă n-am găsit soluții realmente convingătoare. Și ca să răspund la întrebarea noastră că ce poate face Uniunea pentru a încuraja, eu aș propune ca să existe reguli clare în viitor, să existe un proiect de experți la nivel european, dar să vedem de asemenea ce fac ce alte țări. Nu cred că putem să așteptăm, să ne așteptăm unii pe ci ar fi bine ca uh, să avem schimburi cât mai bune pentru că a vedea cum se fac lucrurile acum și cum se vor face în viitor. Există o procedură pe care o pot recomanda, dat fiind, dată fiind fluiditatea conținutului digital, posibilitatea de a combina și de a combina resursele educative gratuite care există. Nu se mai face, nu se mai poate certifica fiecare modul în parte să fie autorizat. Nimeni nu se mai reușească asta. Așadar, propunerea mea ar fi, și nu sunt eu singurul care o face, propunerea mea ar fi să fie niște furnizori profesionali, profesioniști de certificare, care să dezvolte proceduri de certificare și de controlare a calității conținutului pe care îl furnizează școlilor, fie că e vorba de conținut gratuit sau de conținut uh, contra cost. Se practică și în alte domenii acest lucru. Există un uh, sistem uh, de acest tip în Marea Britanie și un mare număr de furnizori de servicii de învățământ sunt cei care certifică și sunt sub egida unui organism public și mi se pare că acest tip de model poate fi utilizat pentru digital. Domnul Fankenberg, mulțumesc. Mai întâi întrebarea uh, legată de diferențe între Statele Unite și Uniunea Europeană și cum putem elimina aceste diferențe, cum putem să-i ajungem în urmă pe americani. Sunt câteva lucruri. În primul rând, uh, cred că sistemul nostru educațional e încă foarte privilegiat și foarte bine organizat și suntem încă finanțați foarte bine și pentru multe universități încă nu există niciun fel de nevoie de schimbare Asta este luxul pe care îl au, dar asta arată și că încă nu-și dau seama ce urmează să se întâmple și cred că cu inițiativa de a deschide, cu inițiativa Opening Up Education, deschiderea educației, Comisia Europeană a arătat ce se întâmplă și cred că a, a primit multă atenție și asta va ajuta universitățile să înțeleagă mai bine. Dar este și o problemă de bani, de investiții, și nu e vorba doar de Uniunea Europeană, ci și de universitățile care trebuie să facă o alegere conștientă spre asta. Și uh, universitățile americane investesc, uh, dacă investesc câteva milioane în crearea unui nou program uh, și Uh, la noi uh, finanțarea noi programe de vreo 300.000 de euro comparativ. Proiectele sunt mult mai mari uh, în America și cred că colegul meu a spus că avem nevoie de programe mari, de proiecte mari care să facă o diferență. O altă problemă este limbajul, o problemă de limbaj. Pentru universitatea mea nu este o problemă, pentru că Programele de masă sunt în engleză și multe universități nu au făcut această alegere de a avea programe în engleză. Asta le limitează uh, publicul. Și a doua întrebare se referea la școli. Și aș vrea să menționez un exemplu bun, și anume Biblioteca de Cursuri Deschise, Open Course Library. Este o inițiativă din Statele Unite a unei universități din Statele Unite și ei au decis să cheltuiască o anumită sumă pe cărți, le plăteau studenților cărțile și au zis cu banii ăștia n-am putea să facem cursuri deschise pe care să le folosească toate școlile, să fie un fel de licență deschisă și fiecare să-și le adapteze la propriul sistem. Deci în loc să mai cumpere cărți, cheltuie banii aceștia, de fapt chiar mai puțin bani, pentru cursuri deschise. Și uh, în felul acesta statul cheltuie mai puțin bani, studenții au uh, cursuri mai la zi, materiale mai bune și este un mare succes și multe alte state americane copiază acest model. Și cred că e interesant și pentru Europa de asemenea. Și a treia întrebare era legată de universitățile care își pierd monopolul. Și ați spus că o să trecem la universități de generația a treia și că e o problemă cu fondurile legate de drepturile de autor de copyright. Văd că multe universități uh, dau vina pe această situație pentru ce nu pot face. Și universitatea mea încearcă să vadă ce poate face în cadrul care există. Uh, am vrea să avem uh, mai puține restricții, dar încercăm să vedem ce putem face și în cadrul actual. Pentru că, dacă te uiți cu atenție, îți dai seama că există multe lucruri uh, bune. Și ca universitate poți întotdeauna să găsești banii. Există și unele probleme juridice, și anume că studentul trebuie să se afle în, să-și aibă domiciliul în țara în care primește această educație, de unde primește banii, așadar de unde e finanțată educația, dar noi am rezolvat problema în Olanda, cel puțin ministrul educației încearcă să vadă cum poate coopera cu noi uh, pentru acest pilot, să, fim, uh, să avem un caracter de pionerat, să putem inova și cred că Comisia Europeană ar trebui să promoveze acest lucru. Yes. I <clears throat> will try to answer to the whole of the question since there are some connection elements. Încerc să uh, răspund la toată întrebarea. Mai întâi la afirmația că Europa a rămas în urmă. Uh, cu siguranță în Europa suntem lideri în domeniul unor uh, cursuri MOX uh, din punct de vedere al celor care urmează cursurile. Nu neapărat că producem cele mai multe astfel de cursuri masive online. Asta arată că există o cerere de educație deschisă în cadrul populației europene. Apoi, sunt unele țări care sunt printre liderii în ce privește utilizarea acestui, acestei uh, tehnologii a educației în Europa. Deci imaginea nu este omogenă, nu e gri peste tot. Sunt unele țări care folosesc aceste exemple. În al treilea rând, există proiecte care deja sunt proiecte far. Uh, s-a menționat uh, deja twinning-ul școlar, uh, care vine dintr-un program al Digi Education, dar ar trebui să se menționeze de asemenea GoLab, uh, Open Discovery Space. Uh, sunt proiecte uriașe de generare a unei uh, utilizări tehnologice cu niște obiective foarte semnificative de știință și tehnică în școli. Și sunt proiecte care nu există decât aici, în Europa, și sunt puncte de referință pentru toată lumea. Dar odată ce am spus asta, sigur că Trebuie să recunoaștem că am uh, făcut un lucru bun și uh, producerea acestui document de politice către Parlament trebuie să fie considerată un mare pas înainte. Cum ajungem la rezultate? În mod normal ar trebui să spunem trebuie să aducem statele membre la oaltă, să reducem diferențele, etc., etc. Cred că statele membre pot fi abordate de la nivelul instituțiilor europene cu abordare de tip de sus în jos, dar și de jos în sus de la uh, rețeaua de actori implicați, de stakeholder care participă în Europa la procesul de elaborare a acestor documente de politici și care au ramificații în uh, țările membre. Organizații cum ar fi UCSLL și rețelele asociate care reprezintă studenții, părinții, profesorii, etc. Acesta joacă un rol foarte mare în a acompania, ca să spunem așa, promovarea Uh, și difuzarea rezultatelor cercetării. Pentru că după ce am lucrat în cercetare și tehnologie timp de 20 de ani, trebuie să spun că, din nefericire, politicile publice aproape tot timpul au ignorat 20 de ani de cercetare în acest domeniu. Atunci când spunem că nu avem suficiente dovezi, nu avem suficiente dovezi uh, despre cifre mari. Avem dovezi legate de cifre mici în legătură cu posibilitățile utilizării tehnologiei în educație. Așadar, țările membre, rețelele de actori implicați, elementul de leadership instituțional, acestea sunt cheie, sunt chestiuni cheie esențiale. Și, de asemenea, se spune că școlile sunt foarte controlate. Da, suntem obișnuiți cu școli care sunt foarte controlate, dar este acest mod, singurul mod în care pot exista școlile. Suntem siguri că atunci când ne gândim la acest lucru, ar trebui să schimbăm modul în care abordăm calitatea. Sigur, poți obține calitate prin control, dar poate se poate obține și prin responsabilitate. Deci cred că există loc pentru deschiderea sistemului. Nu tot ceea ce controlăm uh, are neapărat nevoie să fie controlat. Și în fine, problema costului inovației. Ar fi greșit să spunem că utilizarea tehnologiei uh, pentru educație e o modalitate prin care să se reducă investițiile publice în educație. Nu asta vrem să facem. Însă e adevărat că o nouă economie educației ar putea fi concepută în care specializarea și raționalizarea să joace rolul lor și asta nu înseamnă mai puțin uh, Uh, profesori, ci roluri diferite pentru ei și moduri diferite de organizare și de colaborare între instituțiile de uh, învățământ superior și asta e o funcție importantă pentru că ele sunt capabile să uh, învețe oamenii la nivel local. Sunt centre de excelență care pot servi sistemul educațional. Deci dacă ne concentrăm Uh, pe a avea mândria unei universități perfecte în fiecare din cele 2000 de orașe ale Europei, ale Europei nu o să ajungem prea departe. Poate că trebuie să avem zone de excelență în fiecare loc, dar nu putem să avem excelență multiplicată în 2000 de orașe. Deci trebuie să facem niște alegeri, să adoptăm o raționalizare. Și raționalizare prin cooperare, nu prin uh, uh extincție. Nu asta recomandăm. Dar uh, e nevoie să ne schimbăm în mod substanțial modul de a gândi. Și în fine, sigur, ce ar ajuta Europa să uh, recupereze decalajul este atenția mass media. Dacă facem ceva bun, uh, trebuie să putem să prezentăm acest lucru, să creăm niște inițiative care îi fac pe oamenii să vorbească despre ele, uh, cum vorbim noi deja de un an de zile despre aceste mocuri. Uh, despre aceste uh, programe online masive, vorbim despre Erasmus, mobilitatea studenților. Nu cred că poate fi acesta singurul motiv de mândrie și de glorie. Trebuie să avem și alte lucruri în Europa care se bazeze pe tehnologie și tehnologie inteligență. Vă mulțumesc. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung von unserer Vertreterin der Kommission. Mulțumesc. Acum îți dau cuvântul reprezentantei Comisiei, doamne Pereira. I will say... Mulțumesc, doamnă președinte. O să spun câte ceva și apoi colegul meu de la DG Connect poate eventual să mai facă niște adăugiri. Dezbaterea de astăzi arată că ceea ce am făcut noi uh, este cât se poate de pozitiv se discută mai puțin despre rațiunea de a fi a acestei dezbatere și mai mult despre modalitățile practice. Într-adevăr, acum un an jumate, doi ani, discuțiile erau un toi la comisie, în sensul că ne întrebam dacă subiectul era unul valid, legitim pentru Europa. Cred că am făcut pași înainte mari în ultimul an și jumătate. Iată de ce noi dorim să dinamizăm această dezbatere și să fim așa cumva în plin plan și Europa să fie în prim plan. S-au pus aici mai multe întrebări. În primul rând, atragerea și menținerea atenției părților interesate, stakeholders și a factorilor de decizie. Într-adevăr, în momentul în care Comisia publică o comunicare, există un moment de atenție, de interes, după care aceasta cam dispare, așa cum se întâmplă. Intenția noastră a, totuși este aceea de a menține dezbaterea cât se poate de vie, pentru ca pe, termen, pe plan european să avem ceva concret în acest sens. Am discutat, să știți, cu statele membre în ceea ce privește deschiderea educației, iar la Consiliu Uh, am discutat asta chiar toamna trecută și vom continua să o facem. Și, deci, în viitor, uh, președinția italiană da niște semnale cât se poate de pozitive în acest sens. Deci va prelua acest subiect pe președinția respectivă. Vom vedea cum vor fi abordate reformele respective. Tehnologia pentru noi nu este un mijloc, mă scuzați, un scop în sine. Așa cum a spus și domnul Dondi, noi dorim un acces mai mare, o calitate sporită și o mai mare pertinență a educației uh, online. Și în acest spirit Comisia a, făcut comunicarea, a prezentat comunicarea pe care a prezentat-o. Iată de ce noi îndemnăm pe toți cei interesați să vorbească despre calitate și menționăm acest subiect uh, nu numai în dialogul nostru cu statele membre, ci și cu celelalte părți interesate tot timpul și spun asta pentru că să știți că asta am uh, desprins și eu din dezbaterea de față, printre altele. De la începutul inițiativei vreau să vă dau asigurări că am auzit ce au de spus mai multe organizații de editori școlari care deci ni s-au adresat și există două posibilități de a interpreta cele ce le-am auzit. În primul rând, eventuala revizuire a directivei InfoSoc pe care noi la Comisie o discutăm în acest moment pe plan intern. Știți probabil că noi vom propune această revizuire, inclusiv când vine vorba de copyright, deci dreptul de autor. Este foarte clar că contextul este unul foarte complex și foarte dificil. Și în acest context încercăm să vedem care sunt uh, particularitățile materialelor uh, educaționale, pedagogice, și copyright-ul și conținutul online. Vă dați seama că este o, o discuție foarte complexă pentru că, bineînțeles, că contextul despre care vorbim este mult mai larg decât pur și simplu uh, programele școlare, să zicem, și nu se poate rezolva peste noapte. Așadar, ne așteptăm ca discuția să continue încă cel puțin uh, pe câteva luni de acum încolo, dar uh, angajamentul nostru este cât se poate de clar în sensul că noi ne dorim uh, deschiderea acestor materiale școlare, pedagogice și să rezolvăm problemele care se impun când vine vorba de copyright și uh, dacă mai am timp, aș mai spune câte ceva despre alte aspecte pe care le discutăm la nivel european și care nu necesită o schimbare a legislației. Și aici vă spun că am avut discuții cu casele de editură și cu alte părți interesate în ceea ce privește mm, standardele de interoperabilitate a conținuturilor la, ne-am mai referit și la o eventuală platformă cu soluții. Ei bine, în acest context sperăm că odată ce publicăm comunicarea respectivă vom uh, obține și soluții concrete la aceste probleme menționate în comunicare. Un alt aspect este următorul. Nu e vorba numai de conștientizare aici, conștientizarea statelor membre și a celorlalți, și trebuie să vedem și care sunt acele stimulente pe care le avem prin noile programe, cum ar fi Erasmus Plus, pentru a promova inovarea în acest sector. Din acest punct de vedere, și dacă mă refer la aceste noi programe, aș da două exemple cât se poate declară de oportunități E vorba de ceva ce s-a și aprobat cu ajutorul Parlamentului. În primul rând, acele parteneriate strategice. Ce înseamnă asta? E vorba de inovare, educație și folosirea tehnologiilor în aceste sectoare. care obligă cumva la parteneriat, la angajamentul stakeholderilor, este ceva nou ca și propunere, iar apelul de oferte e încă deschis până în martie și ne așteptăm să apară o serie de inițiative la firul ierbii grassroots și lucruri care pot fi finanțate foarte bine prin aceste programe, vă spuneam. În primul rând, pentru că avem o dimensiune internațională a acestor proiecte, asta ne dorim, nu este vorba numai de o anumită regiune sau un anumit context, național, ci noi ne dorim într-adevăr parteneriate cu adevărat internaționale. Și al doilea aspect, ne-am dorit ca aceste parteneriate să aibă într-adevăr un impact, un efect strategic asupra școlilor, asupra rețelor de universități și, în general, în instituțiile de formare. Iată cele două condiții pe care noi le dorim să fie îndeplinite ca să sprijinim proiectele respective, însă putem să spunem că e vorba până la urmă de abordare destul de generală, sprijin pentru profesori cu, tehnolo- cu ajutorul tehnologiilor, de asemenea sprijinul uh, parteneriatelor ce privește schimbul de conținut, apoi uh, sprijinim universitățile care își doresc o schimbare a modelului de afaceri, business model. Deci există foarte multe modalități de a vedea acest subiect. Oricare ar fi unghiul proiectului, ne dorim ca el să fie unul cu impact maxim. Un alt aspect se mă referă la cele experimente, să zicem, de politici, policy experimentations, și aici mă refer la ceea ce am auzit astăzi în cursul dezbaterei, în sensul că ne dorim o intensificare a investițiilor, un anumit factor multiplicator. În acest sens ne dorim un angajament clar din partea autorităților politice naționale cu efect uh, clar asupra școlilor și asupra instituțiilor de învățământ, dar într-adevăr un impact global în acest sens. Astfel, acest apel de oferte care este în curs actualmente, vă spunem, se referă mai cu seamă la acele deprinderi sau calificări transversale care uh, includ, bineînțeles, tot ce înseamnă TIC. Deci există inițiative, există programe și aș spune că aceste noi programe cu noua lor structură uh, sunt mai flexibile decât cele vechi. Și vedeți în programul de lucru 2014, dar și în apelul de oferte uh, modul în care se pune accentul pe folosirea uh, tehnologiilor în educație, pe metodele inovatoare de vârf care anticipează nevoile pedagogice. pedagogice. Și este foarte clar că toate aceste aspecte sunt mult mai prezente, mult mai prezente decât uh, ce se întâmpla în vechile programe educaționale clasice. Și aș mai menționa niște aspecte și asta ca reacție la anumite întrebări, cum ar fi cea legată de ce se poate face în Europa pentru ca să fim și noi uh, pionieri, fruntași într-un anumit domeniu. Noi, față de alte continente, avem o experiență și un istoric când vine vorba de recunoașterea Uh, calificărilor, transparență și așa mai departe. Este un proces foarte complex și nu degeaba Bolonia a fost pusă pe picioare acum câțiva zeci de ani. Știm bine că e vorba de un proces complex, dar este de adevăr un domeniu în care Europa este mai avansată decât alte părți ale lumii. Și ar fi interesant să folosim această experiență ca să vedem cum învățarea de tip e-learning și învățarea pe internet, online, pot să facă parte din acest proces. Deci e vorba de recunoașterea calificărilor recuno- ă, care sunt dobândite online. Iată, un aspect care nu trebuie să fie ă, tratat separat și trebuie să fie luat în calcul în, în general când vorbim despre recunoașterea și transparența calificărilor noastre în Europa. Iată, noi în Europa avem o astfel de experiență și poate că alte continente, alte regiuni din lume nu o au. Și aș mai avea o reacție când vine vorba de certificarea acestor OEM. E vorba de acreditarea uh, providerilor uh, profesioniști. Cred că există mai multe puncte de vedere aici Unii au vorbit despre o certificare automată uh, care ar trebui să fie pusă pe picioare, alții spun că nu trebuie să neapărat să controlăm totul. Ce poate face Europa? Ei bine, am putea să impunem niște parametri de calitate, nu să impunem, ci mai mult să-i propunem, astfel încât să existe o înțelegere comună a ceea ce este acest cadru de calitate dar fără să ne antepronunțăm asupra acestor conținuturi, pentru că uh, e vorba, până la urmă, de ceva de jos în sus, ceva spontan și nu trebuie să fie neapărat uh, reglementat, controlat și iată, e vorba mai mult de evoluție, să zicem, organică a societății aici. Și atunci, oare ce, oare ce cazul de calitate ar putea fi uh, pus în aplicare sau propus, fără însă a impune neapărat un anumit tip de acreditare mai constrângător. În sfârșit, mă refer acum la un alt aspect, este următorul, e vorba de acel model de afaceri, business model, a spus chiar dumneavoastră, de pildă, și dacă am înțeles eu bine, că în țările de jos studentul primește bursa dacă este rezident în țările de jos, așadar, cu un curs online, granițele geografice dispar și atunci cum ne putem asigura că mecanismele de finanțare sunt în continuare pertinente, adecvate? Iată o întrebare deschisă, care probabil va continua să rămână deschisă cel puțin peste, de acum peste câteva luni. Dar e o chestiune care trebuie abordată, pentru că e vorba până la urmă de ceva ce fundamentează spațiul nostru comun european și mă refer aici la recunoașterea calificărilor dobândite online și încă o observație care se impune. Când vine vorba de aceste cursuri online gratuite, MOOC, MOOC, Noi suntem de acord că nu e vorba de o modă trec trecătoare. Nu credem că despre asta este vorba. Din potrivă, tehnologia, stadiul tehnologiei permite acum permanentizarea acestor fenomene, acestor metode, dar bineînțeles că există problema certificărilor care este una legitimă și noi putem să spunem că astăzi în lume avem peste o mie 300 de astfel de cursuri, dintre care aproape 400 sunt de sorginte europeană. Deci un pic mai mult de un sfert. Și asta arată că noi suntem, nu suntem neapărat cei care facem uh, oferta, ci mai mult suntem uh, la capătul numit cerere, suntem uh, totuși cei mai mari utilizatori a acestor curs, cursuri. Asta înseamnă că în Europa există o sete de cunoaștere, o nevoie de a ști mai mult și nu înseamnă asta neapărat că te și duci la universitate pe băncile școlii, așadar nu trebuie neapărat să plătești. Poți să faci asta pe internet. Deci există cerere și atunci este cât se poate de legitim așadar să discutăm aceste lucruri și cred că această tendință nu se va opri aici și acum dau cuvântul colegului meu. Second the well. Mulțumesc. Aș dori și eu să salut uh, discuțiile de astăzi și comentariile făcute și pentru a completa ceea ce a spus doamna Pereira în ceea ce privește importanța de a folosi mai bine rezultatele cercetării din ultimii 20 de ani. Noi recunoaștem importanța stimulării în continuare a cercetării și dezvoltării și de fapt, vom continua susținerea acestei abordări de sus în jos și în proiecte la scară largă. Vom investi și în difuzarea acestor rezultate pentru a ne asigura că acestea contribuie la um, gestionarea aspectului disruptiv a tehnologiei în educație. Mulțumesc foarte mult. Chiar dacă n-am ascultat prezentările inițiale, dezbaterea ne-a arătat că Comisia a abordat o tematică care pare a fi aproape imposibil de pus în practică. Însă nu trebuie să ne speriem atunci când vedem în față un munte, pentru că acest munte poate, pe acest munte te poți acățăra, doar durează mai mult timp. Știm că aceste inovații în domeniul TIC oferă niște posibilități uh, extraordinare, care, sigur, în parte sunt nefolosite. Și de aceea, iată și propunerea comisiei, comisiei de a folosi acest potențial în toate domeniile în care este posibil, în toate, uh, la toate nivelele um, educaționale, în școli, în uh, formarea profesională, în universități, în speță. Însă, noi, ca Uniunea Europeană, ce putem face noi, de fapt, și asta a spus și dumneavoastră, este doar să dezbatem această temă, să atragem atenția asupra ei, să încercăm să-i câștigăm și pe alții să ni se alăture, să îi convingem pe actorii implicați deja în rețele să se implice pentru o mai mare conștientizare și la nivel național, pentru a putea trage concluziile care se impun. Deci noi nu putem face decât să venim cu speranță. Știm că multe lucruri sunt necesare, însă nici nu ar trebui să exagerăm, pentru că noi singuri nu vom reuși acest lucru. Putem uh, da recomandări, însă nu putem impune nimic. Suntem foarte limitați în această privință. Prin tratatul de la Lisabona la fel ca și prin tratatul de la Maastricht, avem doar competențe subsidiare aici. Însă ar fi păcat cu cunoștințele de care dispunem în domeniul cercetării și al economiei să nu încercăm să demarăm acest proces în alte domenii. De aceea ne doresc nouă tuturor să demarăm acest proiect și să-i cooptăm și pe miniștrii noștri de la Consiliu pentru a pune pe agenda lor cotidiană de la nivel național această tematică. Este o temă care, sigur, nu se finalizează cu această comunicare a Comisiei, ci este una pe termen lung, unde trebuie eforturi susținute și nu cred că putem spera ca Uh, în viitorul imediat să fi făcut progrese importante. Trebuie să venim cu pași mici și acest lucru deja ar fi salutar. Și sigur trebuie ținut cont și de aspectele care țin de uh, proprietatea intelectuală. Și mi-aduc aminte că m-am întâlnit uh, cu o cunoștință și mă gândesc că doar la nivelul editurilor și a librăriilor ce forțe se opun se pierde și o bucată de cultură dacă ne-am concentrat doar asupra acestei părți tehnice. De aceea, cred că este un teren destul de periculos, cel pe care avansăm, însă nu ar trebui să dăm înapoi și să încercăm să mergem în direcțiile care sunt posibile. De aceea mulțumesc celor care au participat pentru uh, prezentările lor și la fel și comisiei. Mulțumesc foarte mult și cu aceasta închei audierea și reuniunea. Acum avem o reuniune a coordonatorilor. A, nu? Mâine dimineață?